Alianța Liberă Europeană. Domnule președinte, doresc uh, să profit de ocazie uh, pentru a vă cere în mod formal ca doamna Ashton să vină aici, la plenara Parlamentului, pentru a ne spune ce a făcut sau ce va face pentru creștini în lume. Am dori să ne prezinte acțiunea sa, să ne informeze în mod detaliat în legătură cu ce va face. Mamy na ten temat oficjalną debatę. În środę o godzinie Președintele, vom avea o defacere oficială pe acest subiect uh, miercuri la ora 15. Ah. Point of order. Solicitare de respectare a regulamentului? Vă rog, aveți cuvântul. Domnule președinte, în legătură cu articolul trei aș dori să vă spun, domnule președinte, că este a treia plenară a Parlamentului European la care, pe ordinea de zi, nu se regăsesc întrebările pentru Consiliu, conform articolului 173, ar fi trebuit uh, să existe astfel de întrebări. De ce pentru a treia oară nu avem astfel de întrebări pentru Consiliu? Este dreptul Parlamentului și al deputaților să pună întrebări Consiliului. Mulțumesc, domnule președinte. Prawie podejmiemy w najbliższym czasie. Vom uh, lua o hotărâre în legătură cu acest aspect. E vorba de prevederile Tratatului de la Lisabona și noul mod în care sunt organizate relațiile dintre Parlamentul European și Consiliul European. Pentru că acum Parlamentul European și Consiliul European se află pe picior de egalitate, deci relațiile dintre instituții s-au schimbat. Aș propune să nu prelungim acum această dezbatere. Lucrurile vor fi clarificate în curând. Uh, point of order. Yes, please. o altă solicitare de respectare a uh, regulamentului, vă rog. Ce mă miră pe mine este că în ce privește viitoare posibile modificări, fără niciun fel de bază, se anulează un drept parlamentar privind acea oră de întrebare la adresa Consiliului. Deci, dacă nu s-a luat până acum nici o decizie, până când se va lua decizia, ar fi trebuit ca această oră de întrebări eh, adresate Consiliului să continue. Deci, cum putem să acționăm în spiritul unor hotărâri care nu s-au luat încă? Este absolut greșit greșit, pentru că în ce privește politica externă, Consiliul trebuie să se supună controlului parlamentar. Dziękuję, dziękuję kolegom. Mulțumesc, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru aceste observații. Aș dori să vă asigur că la următoarea ședință a conferinței președinților, adică joia viitoare, voi pune în discuție această chestiune și vom vedea cum vom organiza lucrurile pe viitor. Conferința președinților are responsabilitatea de a stabili ordinea de zi și vom discuta joia viitoare această chestiune. Mulțumesc! Și acum Vom trece la ordinea de zi. După cum am spus, pentru luni, grupul verzilor Alianța Liberă Europeană au cerut ca situația din Tunisia să fie discutată cu rezoluție. Nu s-a prevăzut acest lucru inițial și acum se propune deci să adoptăm o rezoluție. Văd că domnul Conbedit dorește să facă această solicitare. Cred că știți că evenimentele din Tunisia s-au accelerat, de altfel ne bucurăm de faptul că domnul Ben Ali a părăsit țara și situația din următoarele săptămâni va fi foarte dificilă în Tunisia, foarte încordată și cred că acest Parlament trebuie să ceară într-o rezoluție scurtă anumite lucruri precise Comisiei și Consiliului Poate se vor uh, organiza alegeri peste șase sau opt săptămâni. Nu avem timp să așteptăm luna februarie. Uniunea Europeană, noi trebuie să acționăm acum și de aceea, la baza acțiunii noastre, trebuie să stea o rezoluție pe care să o votăm joi la ora 12. Mulțumesc! Înțeleg că, având în vedere situația, Parlamentul va putea vota cu mult entuziasm o rezoluție în legătură cu Tunisia. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule președinte de grup politic. Cine dorește să ia cuvântul în favoarea acestei moțiuni? Cine este pentru această solicitare? Cine este în favoarea acestei solicitări? Vă rog. 321. Coleg... Persoana de, la, de pe locul 321. Nu doriți? Cine dorește să se exprime atunci împotriva acestei solicitări? Vă rog. Președinte, non credo che la risoluzione muterà la... Domnule președinte, nu cred că rezoluția va schimba situația din Tunisia, de aceea sunt împotriva. Przystępujemy do głosowania. Domnule, bun, cred că putem trece acum la vot. Cine este pentru această solicitare. Vă rog să indicați intenția de cine este pentru, cine este împotrivă. Mulțumesc. Abțineri. Solicitarea a fost respinsă. Bun. Dacă doriți, putem verifica. Putem verifica electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, închidem votul. După cum vedeți, solicitarea a fost respinsă. Vă mulțumesc. Următoarea modificare se referă la ziua de joi. Este vorba despre regulamentul 122. Grupul Ligii Nordice a solicitat ca dezbaterea privind Brazilia să fie înlăturată de pe uh, agenda. Este vorba despre extradarea lui Cezare Batisti. Îi dau cuvântul domnului Tavares pentru a-și motiva solicitarea. Mulțumesc, domnule președinte. Câțiva colegi au avut inițiativa să introducă pe agenda noastră o asemenea ă, adoptare de rezoluție privind extradarea lui Cezare Batisti, dar nu este vorba despre un caz legat de drepturile omului, nici măcar nu este vorba despre o încălcare a drepturilor omului. Iar într-un moment în care Brazilia este confruntată cu o catastrofă naturală, poate cea mai gravă din istoria sa, ă, Cezari Batisti eh, se află eh, chemat în fața Curții Supreme. Eu în eh, această situație îmi exprim solidaritatea cu familiile victimelor catastrofei naționale și mai puțin cu asemenea cazuri fie de dreapta, fie de stânga pentru că există și alte situații despre care ar trebui să discutăm, dar nu cred că trebuie să folosim fiecare ocazie de acest gen fără motive foarte serioase. Să ne gândim și la situația populației condusă de Mugabe. Mulțumesc, președintele îl întrerupe. Cine dorește să intervină în favoarea acestei solicitări? Nu uh, văd pe nimeni care ar dori să intervină. Cine, dorește să intervină împotriva acestei solicitări? Domnul Mauro. Potem będzie contra. Si, grazie, signor Presidente. Mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului meu politic și cred că în numele Parlamentului doresc să subliniez uh, cât de cât te simțim de solidari cu poporul și guvernul din Brazilia în doliul lor, având în vedere catastrofa naturală care și-a pierdut viața sute de persoane. În același timp, repet, în numele celor care au propus această dezbatere și în numele întregului Parlament, intenția noastră fermă de a dezbate despre această temă pentru că încă nu s-a făcut justiție în acest caz. Cazul lui Cezare Batisti trebuie să fie din nou discutată în Parlamentul European, care trebuie să-și facă auzit glasul la nivel internațional. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc! Cine dorește să intervină în favoarea acestei solicitări? Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să susțin moțiunea domnului Tavares, pentru că domnul Batisi se află în închisoare. Nu credem că o să dispară problema și cred că trebuie să apărăm și asemenea cazuri individuale. Mulțumesc foarte mult și acum să punem la vot solicitarea. Cine este pentru cererea din partea Alianței Nordice privind dezbaterea situația din Brazilia și Cezare Batisti. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Solicitarea a fost respinsă. Acum am decis în ce privește ordinea de zi și trecem la punctul numărul 1 al ordinii de zi. Este vorba despre o declarație a președintelui Parlamentului European cu privire la situația din Tunisia. După aceea vom avea o declarație din partea Comisiei și din partea eh, șefilor grupurilor politice.